Good morning, everybody. Thank you for reminding me. Bună dimineața tuturor, vă mulțumesc pentru că mi-ați amintit să începem reuniunea la timp astăzi. Văd că avem deja membrii Comisiei Rege în sală. Bună ziua tuturor, tuturor. deschid reuniunea noastră de astăzi. Avem uh, ordinea de zi pentru reuniunea de astăzi. Înainte de a o adopta, vă atrag atenția asupra unor schimbări la ordinea de zi pe care doresc să vi le propun. Domnul Valcarcel are două reuniuni importante în această dimineață ce țin de uh, responsabilitățile sale de vicepreședinte al Parlamentului, deci nu poate să ne uh, Uh, prezinte, să fie prezente înainte de uh, prânz. Însă, în același timp, secretarul uh, general uh, CMR va putea să-și țină prezentarea în această dimineață. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Deci, două schimbări la ordinea de zi să avem schimbul de opinii cu CMR în această dimineață, imediat după discuția noastră cu domnul Win Owen, um, referitor la raportul special al Curții de Conturi, și să mutăm uh, raportul domnului Valcarcel în această după amiază, după prezentarea ESPON. Sunteți uh, de acord? Mulțumesc, mulțumesc foarte mult! Acestea fiind uh, modificările. Um, domnule Van Nistelrooy, puteți să-mi spuneți la ce oră votăm? Doamna președinte, da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Votul va fi la puțin timp după 11 și un sfert. Domnul Van Nistelrooy, puteți comunica asta membrilor? Doamna președinte, da, exact asta am discutat cu secretariatul ieri. Am solicitat să fie trimis uh, programul. Uh, nu, din păcate nu s-a făcut acest lucru, îmi cer scuze, dar va fi uh, rezolvat. Doriți uh, o copie imprimată? Domnul Van Nistelrooy, eu sunt coordonator și mulți oameni au alte activități și vin să, vo- să voteze la noi. Puteți să transmiteți acum din partea secretariatului ora la care uh, se va uh, vota? Doamna președinte, da, cu siguranță. So we can adopt the agenda? Putem adopta ordinea de zi? În regulă. Al doilea punct pe ordinea noastră de zi este cea aprobării procesului verbal al reuniunii din 15 octombrie. Acesta este disponibil um, online. După cum vă amintiți, pe 17 septembrie am decis ca um, să facem o contribuție um, la um, programul de Paper Smart al Parlamentului și să nu mai solicităm copii uh, ale procesului verbal pe hârtie. În orice caz, dacă există obiecții, vă rog să le menționați înainte de finalul uh, reuniunii, altfel uh, acest proces verbal va fi considerat adoptat. Comunicări ale președintei, am un singur anunț astăzi. Domnul Omarji, mulțumesc. Doar o observație. Mi-aș dori să fie prevăzut în procesul verbal ceea ce am spus la reuniunea coordonatorilor referitor la raportorul uh, special pentru Grecia. Doamna președinte, da, observația dumneavoastră va fi menționată în procesul verbal, deoarece nu putem uh, menționa uh, opinia dumneavoastră referitoare la deciziile coordonatorilor. Vom, vom menționa așadar asta în procesul verbal al uh, ultimei reuniuni. Este în regulă pentru toată lumea? Da. Mulțumesc. Continuăm cu anunțurile din partea președintei. Un singur anunț, după cum spuneam, este vorba de grupul la nivel înalt pentru monitorizarea simplificării uh, <clears throat> fondurilor ISI în 20 uh, octombrie 2015. La prima reuniune a grupului de nivel înalt, cei 12 membri și domnul președinte Cala s-au întâlnit cu reprezentanții instituțiilor europene. Parlamentul a fost reprezentat de Comisia Regii, prin domnul Teller, uh, uh, vicepreședinte. Scopul acestui grup este să se reducă impactul regulilor uh, administrative asupra beneficiarilor. Se va ocupa de chestiuni precum opțiunile de cost simplificate, ecoeziune, accesibilitatea fondurilor și uh, faptul că reglementările sunt prea stufoase. Comisia și-a, sprijin, și-a exprimat sprijinul pentru acest grup la nivel înalt și sperăm că prin simplificare pot fi eliminate bariere în uh, beneficiul, uh, astfel încât uh, fondurile să fie în beneficiul cât mai multor regiuni. Așteptăm primele rezultate ale grupului la nivel înalt, cât se poate de repede sub forma unui schimb de opinii cu Comisia Regii în prima jumătate a lui 2016. Acestea sunt anunțurile din partea mea. Acum trecem la primul uh, punct uh, mai bogat în conținut în această dimineață. Este schimbul de opinii cu domnul Phil Wayne Owen, membru al Camerei 2 din Curtea de Conturi Europeană Vom discuta despre raportul special numărul 10 din 2015, numit, numit er, Eforturi pentru a aborda probleme în uh, uh, achizițiile publice trebuie să fie intensificate. Raportul special se referă încearcă să vadă dacă Comisia și statele membre uh, chiar iau în considerare și abordează problemele identificate anterior în regulile privind uh, achizițiile publice. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului Owen. Prezentarea sa va fi urmată de o rundă de întrebări și răspunsuri, ca de obicei. Înainte să-i dau cuvântul domnului Owen, aș dori să menționez că avem și reprezentanții Comisiei Europene în sală și am să le dau și domnilor cuvântul pentru a răspunde la câteva întrebări sau pentru a face comentarii. Doamna Vitora, Vitoria Leata, domnul Frank Sebert și domnul Joachim Nunez de Almeida de la DG Regio și DG Grow. Iată, avem o serie întreagă de reprezentanți. Acum îi dau cuvântul domnului Owen. Mulțumesc, doamna președinte, estimați membri ai acestei comisii. Vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta acest raport în numele Curții Europene de Conturi. Deja am prezentat acest raport Comisiei Econ pe 15 octombrie și luni în Comisia EIMCO. Ne bucură foarte mult interesul Parlamentului European și mă bucur că și dumneavoastră acordați timp acestui subiect. Conformitatea cu regulile europene și naționale de achiziții publice în politica de coeziune este o sursă semnificativă și îndelungată de erori. Ați văzut uh, rapoartele și Parlamentul a solicitat în nenumărate rânduri îmbunătățiri în acest domeniu. Raportul curții pentru 2014 a fost prezentat uh, marți în Comisia Cont la Parlament și acest raport arată că lucrurile nu s-au schimbat. Se încalcă regulile de achiziții publice și acestea constituie aproximativ jumătate din nivelul estimat de erori în zona de coeziune în 2014 Asta depășește puțin perioada noastră de audit, dar corespunde cu anunțurile din această săptămână. Lipsa de, co- de conformitate cu regulile de achiziții publice nu este o chestiune numai de conformitate în sine, ci poate afecta și uh, valoarea obținută pentru fondurile alocate. Politica de achiziții publice ar trebui să fie un instrument cheie pentru, stat, pentru crearea pieței unice și pentru a obține creștere inteligentă, inclusivă. În același timp, asigurându-ne că utilizăm în mod eficient banii publici. Acest audit a fost o oportunitate de a continua um, munca uh, curții în domeniul um, conformității și achizițiilor publice. Obiectivul a fost să vedem dacă Comisia și statele membre iau măsuri adecvate și eficace pentru a aborda problema erorilor de Uh, achiziții publice în domeniul politicii de coeziune. Cum am efectuat acest audit? Domeniul de aplicare a fost coeziunea, a inclus, a inclus Fondul European uh, pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune și uh, Fondul, um, Fondul Social European. Am vizitat patru state membre, Republica Cehă, Spania, Italia și Regatul Unit. În fiecare dintre aceste state sau se descoperiseră în uh, trecut, în 2009 până în 2013, multe erori. Auditorii au, um, trec, au, tre, au avut în vedere 115 autorități de audit în 27 de state membre și, de asemenea, au trimis și chestionare Um, către instituțiile supreme de audit. În general, raportul arată că atât Comisia cât și statele membre trebuie să facă mai mult pentru a face față problemei um, erorilor în achizițiile publice în coeziune. Există probleme care persistă în modul în care autoritățile publice acordă contracte prin fonduri de coeziune europene erori ce țin de achizițiile publice au fost detectate în aproximativ 40, 40% din cazuri cu astfel de um, proceduri între 2009 și 2013. Cel puțin o, tre o treime dintre acestea au fost erori grave. Cele mai mari, cele mai multe, 70% la FEDER în raportul anual 2014, publicat în acest an, imaginea este similară. S-a găsit uh, că cazurile de neconformitate au apărut în 39 din 75 de cazuri și o treime dintre aceste 39 uh, erau uh, erori grave. Comisia și statele membre nu fac o evaluare sistematică a erorilor și este nevoie de o, um, de o verificare consecventă, dar aceasta este împiedicată și de lipsa de date. Comisia uh, a făcut o analiză în 2011, însă nu a fost actualizată. Auditul nostru a arătat că Comisia și statele membre au început să ia acțiuni pentru a aborda această problemă, dar mai este mult de făcut. Legislația recentă are potențialul să abordeze această problemă a erorilor, însă mult depinde de implementare. În primul rând, avem uh, noi directive în domeniul achizițiilor publice. Auditul nostru arată că există o codificare a uh, cazurilor precedente care ar putea permite reducerea erorilor, însă totul va depinde până la urmă de implementarea din partea statelor membre. Am uh, discutat foarte, uh, cu foarte mult succes uh, aceste chestiuni în Comisia IMCO în această săptămână. A doua, al doilea act normativ important uh, sunt regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene. Acestea includ, după cum știți, condiționalitatea ex ante, deci precondițiile necesare pentru a asigura o utilizare eficientă și eficace a acestor fonduri. Curtea a, găs- a descoperit că în, do- în 2015, la început, uh, Comisia des, uh, văzuse că 12 state membre nu îndeplinesc uh, aceste precondiții uh, pentru perioada actuală 2014-2020. Vestea bună este că Comisia a uh, anunțat Uh, de curând la Comisia Cont în octombrie că trei dintre aceste state membre între timp um, îndeplineau o condiție. Noi nu am verificat, deci nu putem face niciun comentariu. Dar dacă asta înseamnă că, din punctul de vedere al Comisiei, nouă state membre și înțelegem că acestea sunt Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Croația, Italia, Ungaria, România, Slovenia și Slovacia, dacă aceste nouă state în continuare nu respectă condițiile de achiziții publice, recomandările noastre sunt în continuare valabile. Și dacă acestea nu sunt, uh, condițiile nu sunt îndeplinite până la finalul lui 2016, considerăm că Comisia ar trebui să-și folosească puterile pentru a suspenda plățile către statele membre respective. Acțiunile luate de Comisie din 2010 au început să uh, abordeze problema generală. S-a creat un grup de lucru tehnic la nivel intern și s-a făcut un plan de acțiune și acestea sunt, uh, aceștia sunt pași în direcția cea bună. Este nevoie însă și de leadership pentru a aborda aceste probleme și pentru a a uh, um, discuta cu statele membre pentru a îmbunătăți sistemele de achiziții publice, dar și pentru a îmbunătăți absorpția fondurilor europene. Raportul arată de asemenea că tehnologia informației și instrumentele de IT ar putea ajuta la um, rezolvarea problemelor de achiziție publice, de achiziții publice. Au un fel de putere transformațională în acest domeniu. Însă implementarea uh, instrumentelor electronice variază în statele membre. Există uh, baze de date precum una uh, prevăzută de comisie care tocmai dorește să limiteze frauda, însă aplicarea ei este limitată. Recomandările, pe scurt. Întâi, Comisia și statele membre ar trebui să colecteze data privind erorile și să analizeze gravitatea și frecvența erorilor în domeniul politicii de coeziune. În al doilea rând, uh, dacă nu sunt respectate condițiile pentru absorpția fondurilor europene până la finalul lui 2016, Comisia ar trebui în mod consecvent să-și folosească puterile pentru a suspenda plățile către statele membre afectate până când nu, or fi, nu vor fi îmbunătățit uh, lucrurile. Apoi, Comisia ar trebui să-și actualizeze și să-și publice uh, planul um, intern de acțiune uh, să facă rapoarte anuale de progres, să îmbunătățească coordonarea între departamente și să creeze un grup la nivel înalt pentru leadership. În al cincelea rând, Comisia trebuie să impună corecții financiare unde consideră că verificările la primul nivel nu sunt uh, suficiente și unde este necesar să um, lanseze proceduri de încălcare. Și 6. Comisia și statele membre trebuie să ex exploateze, să se bucure de oportunitățile oferite de tehnologia informației în domenii precum achizițiile publice electronice și uh, instrumentele de uh, procesare a datelor. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru excelenta cooperare de-a lungul auditului. Ne bucură faptul că au ales de acurs curs recomandărilor noastre și, bineînțeles, vom uh, monitoriza îndeaproape progresele. Sper că acest raport uh, vă va fi util uh, întregului Parlament, dar mai ales dumneavoastră în Comisia Regii, în activitatea dumneavoastră de zi cu zi. Vă mulțumesc foarte mult, aștept cu nerăbdare discuția. Thank you very much. Vă mulțumesc. Am primit cu toții copia acestui raport. Deci avem toate informațiile la dispoziție. Încă o dată ținem să vă mulțumim pentru această prezentare foarte completă. Dragi colegi, aveți cuvântul. Vom începe cu domnul Van Nistelrooy, începem cu coordonatorii. Da, oricum, toți cei care vor să contribuie pot contribui, spune domnul Van Nistelrooy. Odată cu această prezentare, știm, aflăm din nou că sistemul șchioapătă vorba de condiționalitățile ex ante, care apar drept o mare problemă. Între momentul în care au apărut uh, concluziile uh, pe țările problematice și momentul de față. Abia începe acum noua perioadă de programare. Există până la urmă uh, diferențe uh, și între regiuni, nu doar între țări. Dacă vorbim despre Italia, sunt uh, diferențe mari de la o regiune la alta câteodată. Deci trebuie văzut dacă problema rezide la nivelul statului membru sau undeva mai adânc la nivelul regiunilor. Pentru că punem ștampile pe o țară, spre exemplu Ungaria sau Grecia, Uh, sunt problematice, când de fapt nu e vorba despre probleme la nivel național, ci la nivel regional. Apoi, în ceea ce privește achizițiile publice. Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu întreprinzătorii din regiunile olandeze și am discutat despre achizițiile publice și despre penetrarea în alte regiuni. Uh, în Belgia, spre exemplu, nu poți participa la aceste achiziții publice. Trebuie văzut clar cum se cheltuie banii și cum se respectă precondițiile. Dar aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în general despre achizițiile publice. Uh, cu participarea unor întreprinzători um, dintr-o țară în altă țară, la nivel european. Pentru că vorbim despre o piață unică, liberă, în care uh, întreprinzătorii se pot uh, mișca cum vor, însă, în practică, lucrurile nu stau întotdeauna așa. ați formulat o serie de propuneri pentru îmbunătățirea situației. Și evident dorim să știm uh, și care sunt răspunsurile Comisiei la finele lui 2016. Mulțumesc, domnul Von, la Socialiști și Democrați. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc uh, domnului Filouen și Curții de Conturi pentru acest acest raport excelent ca de obicei, este un raport extrem de echilibrat și foarte argumentat. Există și unele părți pozitive în raport, în care se spune că unele state membre au întreprins acțiuni, mai ales pentru colectarea datelor. Cred că trebuie să fac asta înainte de toate, pentru că fără date nu se poate face nimic, niciun fel de analiză și clar nicio rezolvare a problemelor. E clar, situația este diversă și um, complexă la uh, în Regatul Unit și acolo există probleme, chiar dacă noi ne uh, lăudăm că achizițiile publice se desfășoară destul de bine în Regatul Unit noile reguli de achiziții despre care ați vorbit în prezentarea dumneavoastră. Noi le-am și votat în Parlament. Ei bine, considerăm că în acest nou regulament sunt multe elemente foarte bune, cum ar fi acțiunile pentru mediu ale întreprinderilor, um, condițiile de muncă și de ocupare, furnizori și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, ă, pe teren se resimte că aceste reguli au complexificat mai mult întregul sistem și l-au complicat. În al doilea rând, aș dori să spun câteva cuvinte despre auditul unic. De multe ori s-a spus că un audit unic ar fi foarte util în trecut am fost uh, destul de rezervați în privința acestei idei, dar uh, ideea este de a se ajunge la o metodă comună, unică, pentru auditul unic. În fine, în ceea ce privește suspendările și colectarea, aici uh, ajungem la partea cea mai controversată, să spunem, a raportului dumneavoastră și a recomandărilor din partea Curții de Conturi. Uh, suspendarea automată um, și corectările sunt uh, dificile, așa cum a spus antevorbitorul meu, în multe state membre, fondurile structurale uh, sunt date la nivel regional, dacă nu chiar și mai jos. Din acest motiv, dar și din alte motive, cred că suspendarea și colectarea automate sunt problematice ar trebui să existe un mecanism, dar un mecanism care să asigure un grad de flexibilitate în, în ceea ce privește locul în care vor fi aplicate aceste suspendări și corecturi. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Tomașici. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. știu, Croația are multe probleme, să spunem, în, aceast, în acest domeniu. Mai multe guverne uh, croate până la urmă provin din sânul acelorași partide politice. Cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe beneficiarii acestor fonduri uh, la nivelurile cele mai joase, să spunem, și uh, problema cu uh, apartenența politică în ceea ce privește achizițiile publice. De multe ori greșelile nu pot fi nici remediate. Domnul Van Rotenburg. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte clară. Recunosc că m-a cam lăsat cu gura căscată să aud că 40% din proiectele examinate în care s-au folosit uh, achiziții publice au apărut erori. 40% mi se pare o pondere uriașă, deci aproape jumătate din proiecte care întâmpină uria, ă, mari dificultăți în a respecta regulile până la urmă. Știu din propria experiență, din ă, ă, țările de jos, că suprareglementarea este o mare problemă. Și unele țări sunt mai stricte în ceea ce privește achizițiile publice decât cerințele la nivel european. vreau să știu dacă ați examinat doar regulile europene ale achizițiilor publice și, ca, și dacă aceste rate de eroare se bazează doar pe acestea sau și pe regulile naționale. Pot să-mi închipui că a lua în calcul uh, regulile regionale sau naționale în unele cazuri ar putea duce la o pondere chiar mai mare a acestor erori. Recomandările dumneavoastră sunt uh, serioase, mai ales în ceea ce privește condiționalitățile ex ante pentru achizițiile publice și, într-adevăr, acestea nu sunt luate în calcul, uh, nu sunt luate în seamă în mod atât de serios de către țări, așa cum ar trebui să o facă. Cred că trebuie să fim consecvenți cu propriile noastre politici și cu liniile noastre politice și să întreprindem acțiune atunci când acest lucru se impune. Vă mulțumesc. Domnul Omarji, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Owen, vă mulțumesc pentru această prezentare și pentru raportul care, până la urmă, e o adevărată mină de informații pentru noi. Am câteva întrebări. În primul rând, considerați că printre aceste cheltuieli cu achizițiile publice există vreo specificitate legată de politica regională vis-a-vis -vis de celelalte politici? Mă gândesc la PAC. Adică aș vrea să știu dacă se regăsesc același, uh, se regăsește același tip de problematici de la o politică la altă. Apoi, în ceea ce privește ponderea erorilor, rata erorilor, aș vrea să știu dacă ne puteți spune această rată de eroare se datorează fraudei, corupției, care sunt motivele? Și aș vrea să știu dacă aveți cumva cifre pentru anul 2014 în acest sens. În al treilea rând, aș vrea să știu uh, mai multe în privința acțiunilor OLAF la nivelul statelor membre. Aș vrea să știu dacă acțiunile OLAF fun funcționează bine și dacă luați cumva în seamă crearea uh, procurorului european. Și dacă considerați de fapt că um, procurorul european ar putea duce la scăderea ratei de uh, corupție și fraudă. Mulțumesc. Doamna Vana are cuvântul. Uh, ich da- Mulțumesc. Cred că liniile directoare prezentate de dumneavoastră sunt importante pentru a scădea rata erorilor în statele membre. După cum constatați din multe publicații, este clar că cauza principală a erorilor nu este corupția sau frauda, ci uh, mai degrabă capacita, um, lipsa capacității administrative, pur și simplu erori. Mă întreb dacă asistența tehnică și crearea de capacități Uh, nu trebuie consolidate. Mi se pare că se poate de importante pentru a scădea rata de eroare. Încă o chestiune. M-ar interesa la uh, cum reacționați uh, la propunerile DigiRegio și Amnesty International um, de a se face um, reguli între contractanți și contractați de comun acord pentru a evita anumite practici, o, um, alături de un sistem de monitorizare. Uh, aproximativ jumătate din statele membre folosesc uh, acest sistem, există din anii 90 și mi se, mă întreb dacă considerați că este un instrument uh, care poate fi utilizat aici pentru a scădea rata de eroare în statele membre. Și încă o întrebare referitoare la aplicarea principiului uh, celui mai bun ofertant, și anume uh, oferta cea mai ieftină. Bun, vorbim despre eficiență și despre buna folosire a fondurilor, dar, uh, bineînțeles, contează și utilitatea pentru cetățeni și calitatea prestațiilor. Și aici este cel mai important să se folosească cel mai bun ofertant, nu cel mai ieftin ofertant, uh, cum este valabil în, în nivelul mai ridicat. Știu că mai ales însă autoritățile locale nu prea pot să aplice acest principiu pentru că există pericolul să fie să se depună plângeri și așadar folosesc um, folosesc principiul ofertei cele mai ieftine. Deci cum putem face mai utilizabil pentru micile autorități locale principiul celui mai bun ofertant? Doamna Demato, aveți cuvântul. Grazie per, per la relazione. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru acest raport care reflectă într-adevăr realitatea din teren, chiar dacă e șocant. Să vedem un uh, procent, o rată atât de mare, uh, ar trebui să ne scuture puțin și să ne facă să reacționăm. V-aș ruga să ne spuneți care sunt tipurile de erori și dacă aceste tipuri se regăsesc în toate țările și în toate regiunile. Nu-i cumva posibil ca problematicile din sistemele de gestionare și control, problemele din sistemele de gestionare și control, să aibă ulterior repercursiune asupra achizițiilor publice? nu cumva s-ar putea spune că acest lucru merge mână în mână cu uh, lipsa de capacități, de competență până la urmă din partea funcționarilor din statelor membre? S-ar putea ca însuși sistemul să fie șchiopătând. Mulțumesc, domnul Albrecht, aveți cuvântul. Mulțumesc, n-am avut timp să citesc întregul raport. Nu știu, poate s-a discutat în alte comisii, dar totuși aș vrea să întreb, de unde vine problema? Problema este că statele membre nu dispun de un sistem care să fie pe potriva directivelor europene. Cu alte cuvinte, statele membre nu sunt pregătite din punct de vedere legislativ sau au legislația cea bună, dar nu o respectă pur și simplu. Și de aici apar uh, erorile. Deci, Întrebarea este, până la urmă, dacă legislația europeană este suficient de clară. Dacă vrem să evităm problema, trebuie să îndepărtăm obstacolele și până la urmă unde se regăsesc aceste obstacole, care e sursa erorilor. S-a spus că rata erorilor este foarte mare și așa și este. Dar v-aș ruga să ne spuneți Care este părerea dumneavoastră? Pentru că statele membre care nu au legislația potrivită vor fi pedepsite. Dacă o au, dar nu o respectă, iar ar trebui să fie trași de urechi. Deci, încă o dată, aș vrea să știu care e sursa problemei și cine ar trebui să fie tras la răspundere. Mulțumesc. Doamna Bresu are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să înțeleg mai bine toate chestiunile legate de codificarea erorilor. În raportul, care de altfel va fi votat uh, în această dimineață, raportul colegului Vaughan, tocmai despre această problemă se vorbește. Deci nu cumva ar trebui să încercăm să codificăm mai bine tipurile de eroare înainte de toate pentru a face uh, distinția între erorile voluntare și cele involuntare? Ca să știm care se datorează complexității legislației sau care ar putea fi corectate pur și simplu prin existența unei uh, tipologii a erorilor. Din punctul meu de vedere, acest lucru este foarte important. E vorba despre un acord interinstituțional pentru o mai bună legiferare. Deci o legiferare mai transparentă, mai simplă și a, așa s-ar putea face distinția și între eroare și greșeală. pentru că unele uh, erori voluntare se pot transforma în fraudă. Încă o dată, subliniez importanța codificării erorilor celor mai frecvente și stabilirea unei tipologii. Deci, și să facem de asemenea și o clasificare la nivel european și la nivel național în funcție de uh, răspunderi. Prin intermediul acestei distinții, țările membre și-au regionalizat politica de coeziune și acest lucru au făcut la cererea Uniunii Europene. Deci trebuie să se facă și o distinție între, între răspunderile diferitelor autorități publice, în conformitate cu principiul subsidiarității. nu trebuie să-i pedepsim pe cei care nu au greșit până la urmă. Să vedem dacă statul a legiferat prost în privința achizițiilor publice. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Malcova are cuvântul. Vă mulțumesc înainte de toate pentru acest raport excelent, însă recunosc că unele din punctele de vedere nu le împărtășesc și eu, și anume că dacă apar erori ar trebui să fie suspendate plățile. Eu cred că suspendarea plăților, la suspendarea plăților n-ar trebui să se ajungă decât în ultimă instanță. Trebuie văzut dacă s-au întreprins, s-au luat măsuri la nivelul Comitetului Regiunilor pentru că dacă o țară nu respectă condiționalitățile exante, acest lucru va avea un uh, impact asupra regiunilor, uh, mai ales a celor mai defavorizate. E clar că este nevoie de cooperare cu Comitetul Regiunilor. Trebuie să discutăm cu uh, țările de jos și Slovacia, care vor asigura președinția turnantă a Uniunii Europene anul viitor. Cred că, de asemenea, și Comisia noastră trebuie să se aplece asupra acestor chestiuni și să încerce să rezolve aceste greșeli, aceste erori. Cred că unele, o bună parte din aceste greșeli nu sunt făcute în mod intenționat. Și de altfel sper că o parte dintre greșelile, erorile de anul trecut vor fi uh, rezolvate. Și uh, Comitetul Regiunilor are un uh, rol de jucat. Ja także chciałem bardzo Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu vreau să profit de ocazie pentru a mulțumi vorbitorului uh, pentru uh, sprijinul său. Este momentul să ne aplicăm asupra problematicii achizițiilor publice. Am și o întrebare. Care este problema cheie, credeți? Poate sistemul este atât de complicat. Pe de o parte avem directive, avem pe de altă parte uh, domenii în care statele membre decid să apeleze la supra-reglementare, ceea ce îngreunează și mai mult sistemul și, cum spunea uh, și uh, colegul Olbrecht, uh, avem acum o situație în care să ne imaginăm că noi suntem beneficiarii și avem în fața noastră un labirint de reglementări prin care e greu să navigăm fără greșeală. Multe din aceste greșeli se fac poate neintenționat, ci din cauza procesului. Întrebarea mea, indiferent de uh, recomandările curții de conturi, sigur că toate sunt valoroase, dar nu credeți că o recomandare principală ar fi Uh, simplificarea sistemului? Poate Comisia ar putea să vină cu o inițiativă în sensul simplificării pentru ca să încurajeze statele membre să uh, simplifice și mai mult uh, procedurile. Mulțumesc, aș vrea să adaug ceva la ce spunea colegul Hetman, pentru că la capitolul 43 din raport se spune că statele membre raportează foarte puține um, cazuri de nerespectare a reglementărilor la OLAF, pe care le consideră fraude. În unele cazuri uh, nu se raportează niciun fel de uh, încălcări uh, considerate fraudă și aș vrea să știu dacă Curtea de Audit consideră că acest uh, uh, raport este veridic, este demn de încredere, adică chiar nu există fraude, pentru că ar fi foarte bine, dar nu știu dacă e adevărat. La punctul 29, unde se vorbește despre Republica Cehă, se spune că multe autorități au interpretat uh, diferit aceleași dispoziții legale, dar uh, iar rezultatele auditului au uh, fost diferite. Ce interpretare dați dumneavoastră? Sau care dintre aceste interpretări credeți că este mai importantă? Mas eu gostava de enfatizar, primeiro, a clareza da exposição, pois também a importância das auditorias. Da, mulțumesc. Vreau să salut uh, această prezentare. Ea a fost foarte clară și uh, vă mulțumesc pentru că ați venit uh, în fața noastră să o faceți. Ceea ce ne-a descris este îngrijorător. Mulți au spus uh, lucrurile ar trebui simplificate și cred că ar trebui să vedem și ce se întâmplă când nu sunt respectate regulile. Politica de coeziune este prea importantă ca să nu fim suficienți uh, de corect și ca lucrurile să se întâmplă cum ați descris. Pentru statele europene, mai ales pentru cele mai uh, sărace, uh, dar nu numai, este important să respecte regulile. Bun, deci finalizăm această rundă de întrebări și observații din partea membrilor. Vedeți că sunt destul de multe. Unele țin de competența Comisiei Europene și am să dau întâi cuvântul domnului Owen și apoi reprezentanților Comisiei pentru a răspunde. Vă mulțumesc! Mulțumesc și vă mulțumesc pentru interesul acordat acestei prezentări. Cred că am primit uh, ca observații și întrebări din partea a 13 membri, ceea ce este un record, pentru că am mai vorbit și în fața altor comisii parlamentare. Nu vreau însă să mă întind prea mult. Domnul Van Lisseroy a întrebat uh, despre statele membre sau regiunile. da, ce să zic, 12 sau 13, poate 15 în țara Galilor, de unde vin eu, 15 e un uh, număr satisfăcător. Hai să spunem 15. Deci, uh, ca să răspund domnului Van Nistelrooy, dacă sunt probleme în statele membre sau în regiuni. Uh, într-o oarecare măsură, în ambele, cred că există probleme sistemice. Între cele patru state membre pe care le-am vizitat, observați că sunt destul de mari aceste state. Din păcate, uh, am constatat că sunt uh, greșeli foarte mari. Uh, Italia, Spania, Regatul Unit au diverse sisteme de administrație și de guvernare. Unele dintre aceste nivele sunt cauzează suprapuneri și probleme. A trebuit însă să lucrăm pe mm, mostre statistice. Unul dintre motivele pentru care am ales aceste state pentru a studia problema a fost uh, să vedem care sunt de fapt uh, lucrurile, uh, trăsăturile comune. Am observat că, în general, se merge în direcția cea bună, dar există și o problemă de uh, conectivitate între guvernul central și regiuni am văzut inițiative foarte bune uh, preluate de la nivel central, organizarea la nivel central uh, a achizițiilor publice, în uh, Italia Agenția Antifraudă, dar felul în care ele își transmitau mesajele către regiuni, câteodată punea probleme. Cred că aici vom vedea mai multe evoluții cu sprijinul Comisiei și în timp. Uh, vă mulțumesc că mi-ați uh, ascultat cu atenție prezentarea. Într-adevăr, este bine că unele state membre încep să acționeze în uh, Statele noastre, uh, statele pe care le cunoaștem cel mai bine, uh, noi doi știu că sunt probleme, voi vorbi despre raportul anual uh, la Londra foarte curând și în fața reprezentanților Scoției și țării Galilor. Voi semnala aceste probleme pentru că toată lumea are de învățat în acest proces și observăm că se repetă anumite tipare de uh, eroare. Uh, există însă și lucruri bune, există intenții de simplificare a regulilor uh, de achiziții publice, dar există și riscuri dacă aceste, nu se, aceste dispoziții nu se aplică în mod echilibrat. Sigur, dimensiunea socială și de mediu la care ține foarte mult Parlamentul sunt binevenite, nu? dar să nu uităm că într-o perioadă de uh, tranziție se pot înregistra mai multe erori. Însă, în general, se merge pe o mai mare flexibilitate și pe o mai mare uh, uh simplificare punerea în aplicare despre care va vorbi probabil Comisia va fi crucială, pentru că dacă punerea în aplicare nu este făcută corect, poate duce la o complexitate și mai mare. Un audit unic ar fi uh, sigur, o idee bună. După cum știți, curtea uh, are proceduri unificate dar pentru moment este nevoie să clădim mai multă încredere în sistemele de audit din cadrul Comisiei și din statele membre. Asta este deocamdată obiectivul nostru. Însă, pentru moment, uh, ne facem uh, datoria descrisă în tratat. Um, automatismul reprezintă o chestiune delicată. Sigur, Comisia are Uh, o marjă de manevră în a interpreta criteriile de condiționalitate ex ante, dar Dacă până la sfârșitul 2016 Comisia consideră că nu s-au îndeplinit condițiile ex se poate recurge la suspendare. Ce formă va lua această suspendare și ce fonduri sunt vizate? Asta este o altă discuție și Comisia trebuie să uh, acționeze uh, în mod proporțional. dar numai dacă aceste condiții nu se îndeplinesc până în 2016 și am subliniat și noi asta în recomandări, fiindcă mai avem încă un an până atunci și sperăm că se vor face uh, progrese în continuare. Doamna Tomasici, dacă există um, plângeri ale beneficiarilor la nivel local, nu știu foarte exact, dar există în state, statele membre posibilitatea posibilitatea depunerii de uh, plângeri, însă de obicei acestea se înregistrează la nivel superior, la nivel de uh, ombudsman, de instituția ombudsmanului. În statele membre, probabil că dumneavoastră știți mai bine sau puteți discuta acest lucru cu Comisia. Domnul Van Miltenberg, suprareglementarea este o problemă? Da, este o problemă, am dat și exemple. Uh, Republica Cehă, de exemplu, se făceau eforturi pentru o mai bună punere în aplicare. Sigur, intențiile erau foarte bune, dar uh, interpretările erau diferite. La pagina 29, um, problema cu interpretarea uh, italiană a diverselor uh, variabile din contract, domnul Omegi m-ați întrebat dacă există uh, probleme în altă zonă de politici. Da, sigur că există, am semnalat asta în raport. Acum un an, Curtea a publicat un raport în care v-am dat detalii cu privire la problemele din zona agricolă și este un model foarte similar, dar ne-am concentrat pe problemele de achiziții publice din cadrul fondurilor de coeziune, pentru că acolo sunt probleme. Și este o zonă majoră de cheltuieri problemele sunt similare cu cele din domeniul agricol însă. În ceea ce privește fraudele, am uh, semnalat acest lucru la pagine 25-26. Mai este material pe această temă în uh, alte documente pe care le-am uh, publicat anul acesta. Nu știu dacă ele țin de parchetul european, asta este treaba dumneavoastră să decideți, iar un răspuns similar uh, la întrebarea uh, vizând un pact de transparență. Nu știu dacă este cazul, dar spiritul uh, în care am lucrat noi de ani de zile a fost unul de transparență. Am publicat anul trecut câteva pagini în cadrul raportului Comisiei privind frauda și am spus acolo că avem nevoie în domeniul fraudei de mai multe informații și de mai multă transparență. Doamna D'Amato, cum spuneam, nu facem o defalcare pe regiuni a erorilor, dar puteți vedea tipurile de erori în anexele 1 și 2, ci uh, facem o defalcare pe uh, gravitatea acestor uh, erori în funcție de sumele respective. Și un exemplu ar fi acela al uh, unui uh, câștigător de licitație care nu ar fi meritat să câștige, adică nu s-a obținut cea mai bună valoare pentru banii cheltuiți. Domnul Albrecht întreba unde este problema. Păi sunt foarte multe probleme, nu există o singură explicație. E o chestiune de complexitate, de capacitate administrativă și de insuficientă planificare, dacă doriți. Foarte mulți uh, actori implicați se plâng de nivelul de complexitate. Am recunoscut și noi acest lucru, anumite Uh, anumite directive privind achizițiile publice trebuie simplificate, dar uneori nici nu sunt bine puse în aplicare sau sunt interpretate altfel decât au fost, au fost intenția legiuitorilor. Altădată statele membre complică și mai mult cadrul legislativ cu dispoziții suplimentare. Există și cazuri care pot fi uh, interpretate ca fraudă, dar asta nu putem decide noi. Doamna Bresler, o codificare a erorilor ar putea să ne ajute să identificăm cazurile de fraudă mai ușor. Cum, cum vă spuneam, frauda este greu de dovedit și nu e treaba noastră să facem asta, dar avem cazuri în care dacă găsim dovezi, le transmitem imediat mai departe la OLAF și ei își fac uh, treaba. Atunci când e vorba de uh, Um, la, vedeți la pagina 18, tabelul 1, cam ce tip de informații uh, am oferit și vedeți acolo și exemple în legătură cu trăsăturile unor uh, erori care pot fi interpretate ca fraude. Doamna Smolkova în legătură cu suspendarea, există un grad de automatizare legat de îndeplinirea condiționalităților ex ante. Cred că ar fi util dacă Comisia ar publica un plan de acțiune acum, probabil că o va face, pentru că au fost foarte multe uh, idei constructive inclusiv uh, angajarea, implicarea statelor membre care au mai multe de învățat. Am fost uh, invitat la o întâlnire mixtă între doamna comisar Crețu și doamna Biencovska, care lucrează împreună. Uh, întâlnirea va avea loc pe 1 decembrie și de-abia aștept să mă duc să vorbesc cu aceste două persoane, doi comisari excelenți. Cred că mai am doar câțiva colegi de menționat, domnul Hedman, dacă există o problemă care e foarte complicată, da, de ani de zile cerem uh, simplificarea directivelor uh, privind achizițiile publice care au potențialul de a fi simplificate în vederea uh, transpunerii și punerii în aplicare. Domnul Porcea, nu Cred că putem spune mai multe decât am spus în raport. Uh, probabil că unele state membre care raportează la OLAF anumite cazuri suspecte nu uh, semnalează neapărat uh, faptul că acestea sunt în conexiune cu procedurile de achiziții publice statele membre au o rezervă în a semnala acest lucru, mai ales atunci când frauda încă nu a fost dovedită. Nu vă pot răspunde la întrebarea dacă există sau nu cazuri de fraudă în uh, Spania sau Franța. Trebuie să citiți presa ca să vedeți dacă procuratura de acolo se ocupă de astfel de cazuri și câte dintre ele ajung în instanță. Și domnul Ruhas Vreau să vă mulțumesc pentru remarce. Sunt de acord cu noastră că dacă există reglementări, ele trebuie respectate. Nu pot să fiu decât de acord. Și sunt de acord că Parlamentul este cel care elaborează aceste uh, uh reguli și uh, reglementări și uh, trebuie să o facă într-un mod foarte bun. Mulțumesc uh, pentru răspunsuri la întrebări. Am să dau acum cuvântul reprezentanților Comisiei Europene, doamna Mariata. The foragers. Yes. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Suntem trei, deci uh, voi face câteva comentarii și cu siguranță um, colegii mei um, vor putea să ne mai uh, dea câteva detalii. Trei puncte aș dori să menționez. În primul rând că directorii generali de la Comisie și Curtea și toți deputații care participă astăzi uh, avem același obiectiv. Dorim ca achizițiile publice să fie uh, aplicate în mod conform și eficace. Pentru noi, uh, eficace înseamnă că vrem să, să fie posibil pentru statele membre să aleagă proiectul de cea mai bună calitate la prețul cel mai avantajos. Și asta trebuie să aibă loc în plus în uh, piața unică. Vrem să ne asigurăm că există uh, mai, mult, mai multe participare la licitații la nivel transfrontalier. Deci facem tot ce putem uh, pentru a ajuta statele membre, astfel încât acestea să lupte împotriva corupției sau să uh, combată corupția în achizițiile publice. Un al doilea punct referitor la recomandările din raportul Curții de Conturi. Salutăm acest uh, raport, îi mulțumim domnului Owen pentru munca sa și pentru buna cooperare pe care am avut. Ați menționat că am, că am acceptat toate recomandările uh, și acum uh, suntem pe cale să le implementăm. Nu voi face comentarii asupra tuturor recomandărilor, doar la câteva puncte. În primul rând, suntem recunoscători pentru recomandarea care spune că planul de acțiune al Comisiei pentru a îmbunătăți aplicarea achizițiilor publice în statele membre trebuie să fie uh, ridicat la un nivel mai înalt, la nivelul comisarilor. Primul pas în acest sens se va face pe 1 uh, decembrie. Uh, doamna, doamnele comisar Biancovska și Crețu se vor întâlni cu domnul Owen pentru a discuta planul de acțiune, se va monitoriza progresul și apoi se vor ține reuniuni în mod regulat pe baza acestui plan de acțiune. Și un al treilea punct pe care doream să-l menționez ar fi să vă dau câteva exemple referitor la abordarea noastră pentru a ajuta statele membre să-și îmbunătățească capacitățile în domeniul licitațiilor publice. Avem măsuri de prevenție și de corecție. Am să vă vorbesc despre măsurile de uh, prevenție și colegii mei vor vorbi și despre cele uh, de corecție. Pentru prevenție lucrăm mână în mână cu Grow pentru că avem aceleași obiective, după cum spuneam. Împreună cu Grow am elaborat câteva planuri naționale de acțiune, mai ales în țările care au fost menționate ca țări care nu își respectă condiționalitățile ex ante. Au fost menționate de domnul Owen aceste țări. Între timp pot să vă spun că între timp există trei țări care uh, au implementat acțiunile necesare și considerăm că uh, conformitatea este asigurată. Malta, Polonia și Letonia. Pentru celelalte țări avem planuri uh, naționale de acțiune, deci planuri care trebuie să fie implementate înainte de finalul lui 2016. Am să vă dau câteva exemple pentru că sunt importante. Un punct important este să existe legislație clară codificată. Deci nu uh, o legislație uh, fragmentată, ci un cod clar de achiziții publice, care să fie ușor de citit și de aplicat. Punem accentul foarte mult pe sisteme de formare potrivite. Este foarte important ca uh, cei care lucrează în aceste achiziții să poată să-și facă munca în mod profesionist. Deci trebuie să participe la formare. Apoi, uh, instrumente orientative. Lucrăm și noi la instrumente referitor la cum se pot evita cele mai des întâlnite erori. Este unul dintre instrumente, dar uh, asta ne dorim în general, să existe o orientări clare. Aș dori să spun câte ceva și despre um, pacturile de integritate. Avem un proiect pilot împreună cu uh, Transparency International și uh, creăm astfel de uh, acorduri. Un ONG este observator și apoi se creează un pact între autoritatea contractantă și toate întreprinderile care acceptă să participe la licitație și își asumă angajamentul transparenței și uh, își asumă să nu uh, efectueze niciun act uh, care ar putea fi văzut ca un act de corupție. Vom încerca să vedem și în ce măsură putem extinde această, acest tip de proiect. Poate încă un uh, punct referitor la condiționalitatea exante. Când am uh, făcut prima evaluare, la nivel de conformitate lucrăm la nivel național, dar mai ales în țările mari în care există subregiuni. Am făcut o analiză la, final, la finalul la, se va face o analiză pentru a vedea dacă programele au fost aplicate, dar se, această analiză se va face și la nivel regional pentru a vedea dacă la nivelul țării s-a făcut ceva și la nivelul și nu, dar nu a fost aplicat la nivel regional sau invers. Deci uh, vom încerca să ne concentrăm numai asupra programelor unde există în continuare dificultăți. Aș dori să mă opresc aici astfel încât să poată interveni și colegii mei. Mulțumesc, spune doamna președinte. Domnule Zeller, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor din partea din departamentul de audit de la DG Regio. Dați-mi voie să îmi exprim uh, recunoștința și aprecierea față de munca făcută de Curtea de Conturi pe acest subiect. Este clar că achizițiile publice nu sunt uh, specifice numai pentru coeziune, uh, însă Um, este o precondiție, sunt o precondiție pentru a ne aplica investițiile. S-a spus că este logic și, și uh, domnul Owen a spus că frecvența erorilor apare mai des la, DG, la, la fondurile regionale. De mai mult de 2 ani avem uh, uh, un audit la DG Regio și am am oferit multă asistență statelor membre. După cum a spus colega mea Vitoria, Leata, cu planurile de acțiune, pur și simplu am trecut la un nivel mai înalt, încercăm să avem acțiuni uh, la, în rândul tuturor actorilor. Aș dori să mă refer și la deficiențele uh, grave identificate de DG Regio, care au dus la corecții financiare substanțiale, începând chiar din 2005 și um, asta merge mână în mână cu corecțiile financiare, am făcut acțiuni uh, pentru a ajuta statele membre împreună cu DG Grow și cu DG Regio pentru ca aceste state să-și îmbunătățească sistemele. Utilizarea criteriilor restrictive, creșterea transparenței, uh, proces, procedurilor, evitarea ex, modificării ex post a contractelor, ceea ce ar face mult, multe lucrări ineligibile și așa mai departe. Încă în 2007 identificasem o tipologie a erorilor și am propus statelor membre orientări privind corecțiile financiare. Deci aceste orientări, în primul rând, la asta servesc, să se identifice tipul de erori care pot fi evitate dar este și un ghid pentru autoritățile de audit pentru a propune corecțiile necesare la nivelul statelor membre. Avem o metodologie, um, a fost o întrebare pe acest subiect. Curtea a fost um, prima care a um, făcut, a redactat o opinie de audit în uh, acest domeniu. Am cooperat strâns cu autoritățile de audit pentru a avea aceeași metodologie, mai ales la uh, achizițiile publice. Începând cu 2011 am uh, partajat uh, cu autoritățile naționale checklist-ul nostru și în, continuare monitori, în continuu monitorizăm uh, activitatea autorităților de audit pentru a ne asigura că folosesc aceste metodologii comune. După cum spunea domnul Owens, încrederea se câștigă cu ani, iar acum Um, știm că avem aproximativ 42 de autorități de audit care fac o treabă foarte bună și ele auditează peste 90% din fonduri. Pentru celelalte autorități de audit, uh, cooperăm cu acestea pentru a le îmbunătăți standardele și metodologia și pentru a ne asigura că folosesc metodologia comună. De asemenea, doream să reacționez la unele dintre cifrele menționate. Aș dori să mulțumesc și curții de conturi. Mă bucur că prin acest uh, raport, uh, curtea de fapt a publicat uh, planul nostru de acțiune. La pagina 33, planul de acțiune al Comisiei este foarte bine descris și vom continua să îi facem reclamă, să spun așa, și comisarii noștri vor face asta pe 1 decembrie. Aș dori de asemenea să mă întorc la câteva idei exprimate aici. Ați vorbit despre o rată de eroare de 40%. Aș vrea să spun clar și asta și reiese din raportul curții. La pagina 19 există un grafic frumos care arată că este frecvența erorilor, după cum se explică în raportul anual al curții. Din aceste erori, Domnul Wayne Owen a spus că 29% sunt uh, erori serioase. Asta înseamnă că cel care a obținut contractul nu ar fi trebuit să-l obțină. În, unele ca, în celelalte cazuri a existat o lipsă de conformitate, dar uh, asta nu înseamnă e bine imediat că aplicăm corecții financiare. Deci au existat și cazuri în care nu exista conformitate, deci existau erori, uneori poate destul de grave, dar asta nu a împiedicat uh, procesul de acordare a contractelor. Acest uh, raport al curții uh, a menționat uh, o rată de eroare pentru tot bugetul european de 4,4%. Trebuie să avem grijă cu aceste cifri. Domnul Wayne Owen, de asemenea, a explicat că raportul prezintă câteva date raportate de statele membre, 1200 de erori raportate de statele membre, din care statele membre 12.000 se corectează vorbitorul, ne-a scăpat un zero, dintre care 2% legate de o suspiciune de fraudă. Apoi o instanță sau o curte de conturi va trebui să decidă dacă într-adevăr a existat fraudă. Acestea sunt cifrele raportate de statele membre, trebuie să le uh, analizăm cu precauție, dar ne arată că problema nu este întotdeauna frauda. Există, bineînțeles, și o problemă de corupție în Europa. Multe studii arată că achizițiile publice sunt uh, strâns legate de un risc de corupție, însă problemele sunt mai degrabă probleme de lipsă de capacitate. Uh, sunt mii de autorități contractante în Europa, mai ales mici localități, autorități locale nu au capacitatea administrativă să aplice toate regulile în mod corect și de aceea există un risc inerent de erori. De aici și planul de acțiune pentru a identifica capacitățile în statele membre, în regiuni, uh, pentru ca statele membre să își îmbunătățească capacitățile. În calitate de auditor, aș dori să vă spun că noi audităm pentru regulile europene, dar trebuie să nu uităm și regulile naționale. Dacă regulile naționale sunt mult prea complicate, complexe, um, și acest lucru uh, duce la erori și aici trebuie să cooperăm uh, foarte strâns cu statele membre pentru a face o simplificare la toate nivelurile, astfel încât uh, statele membre să nu fie mai catolici decât papa sau mai regaliști decât uh, regele, cum spunem noi în Franța. Mulțumesc. Domnul Lunes de Almeida, dacă doriți să adăugați ceva. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca uh, să răspund la întrebări și cred că um, factorul cheie este schimbarea la nivel administrativ, la, al culturii administrative. Să încercăm să înțelegem care sunt obiectivele și spiritul sistemului de achiziții publice. Lucrăm foarte strâns cu DG Regio și cu Curtea de Conturi pentru a dezvolta o abordare cu statele membre care au dificultăți sistemice în achizițiile publice. Și credem că trebuie să existe sancțiuni, dar ni se pare că stimulentele sunt cu, cu mult mai importante. Până când statele membre nu înțeleg beneficiile unui sistem eficient de achiziții publice, schimbarea nu, nu va avea loc. Deci oferim mult asistență tehnică, acțiuni preventive și încercăm să uh, sprijinim statele membre pentru a face, acționa la fața locului. Și nu numai uh, gândim toate aceste lucruri, ci le punem în aplicare împreună cu DG Regio, Regio Acum, concret, ajutăm statele membre să-și îmbunătățească sistemele. În al doilea rând, în ceea ce privește complexitatea regulilor de achiziții publice, reforma din 2014 aș caracteriza-o ca pe o serie de instrumente, aduce mai multă flexibilitate și mai multe posibilități autorităților contractante. Este un sistem mai inteligent, mai puțin rigid, dar ca să funcționeze necesită foarte multă formare și o înțelegere la nivel național a posibilităților existente, astfel încât ele să fie și folosite. În al treilea rând, în ceea ce privește datele, probabil că ați observat că Comisia a adoptat strategia pentru piața unică. În această strategie venim cu o serie întreagă de idei uh, în domeniul achizițiilor publice. Stimulăm statele membre să aibă registre de achiziții publice cu contractele și modificările lor ca un instrument de transparență, dar și de guvernanță. De asemenea, promovăm ideea creșterii informației referitoare la audit și uh, informații automatizate privind auditurile, deci ce rezultatele auditurile, auditurilor să fie cunoscute de toată lumea în Uniunea Europeană. Și uh, încercăm să promovăm o cultură de audit uh, comună în Uniunea Europeană. Și în al treilea rând, uh, promovăm uh, instrumente de detecție și analiză care ar permite statelor membre să detecteze anomalii în sistemele de achiziții publice, astfel încât să avem o aplicare uh, Um, bazată pe date, pe um, chestiuni sistemice și nu pe uh, mici uh, încălcări sporadice. Încă două comentarii specifice referitor la ce facem pentru a îmbunătăți comerțul transfrontalier în achizițiile publice. Suntem pe cale să adoptăm documentul unic pentru achizițiile publice, care va permite ofertanților, mai ales celor mici, mă gândesc la Olanda versus Belgia. Deci mici ofertanți vor putea participa la uh, o licitație prezentând un uh, uh, singur document și nu venind cu un teanc întreg de documente ca să justifice participarea. Deci va fi un singur document pe care ofertanții vor trebui să îl um, prezinte în care să um, certifice faptul că respectă criteriile. Există și alte acțiuni mai uh, discrete, uh, traducerile mai bune a oportunităților de achiziții publice, iar uh, biroul de publicații face um, are activități interesante aici. Ajutăm întreprinderi să participe la uh, licitații în întreaga Europa. Doamna comisar Biancovska și DG Grow sunt uh, foarte uh, hotărât să um, promoveze acest mandat în strânsă cooperare cu DG Regio și cu uh, sprijinul uh, încurajator din partea Curții de Conturi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, mulțumesc tuturor participanților la această discuție. Vă mulțumesc pentru prezentare, domnule Owen. A fost foarte interesantă. Vă mulțumesc pentru prezentarea acestui raport. Am senzația că avem un raport clar, cu recomandări puternice, avem, uh, am ascultat și poziția Comisiei și un plan de acțiune. Um, care este pe cale să fie implementat. Aș dori să vă informez Comisia și Curtea de Conturi că Comisia Regii va continua să monitorizeze procesul pentru că este cât se poate de important. Ați văzut um, asta din discuție, înțelegem importanța subiectului și sper să ne revedem cât de curând cu vești mai bune din domeniul achizițiilor publice. Mulțumesc foarte mult! Și acum ne întoarcem la ordinea noastră de zi. Our second guest this morning. Cel de-al doilea oaspete din această dimineață este domnul Frederic Valier. V-am pronunța bine numele, secretar general al uh, uh, Consiliului Localităților și Regiunilor Europene, care ne va vorbi despre activitatea actuală și de viitor a acestui Consiliu. Consiliul a fost creat în 1951, este vorba despre o organizație la nivel european are 60 de membri din 41 de țări și vorbește în numele a 140.000 de autorități locale. Acest Consiliu are un dublu rol de a influența politicile uh, europene care au un impact asupra localităților și regiunilor și, în al doilea rând, să constituie o platformă de dezbatere și de schimburi de opinii între um, nivelurile um, regionale, locale și europene. Este o bună ocazie ziua de astăzi pentru ca membrii Comisiei uh, Regii să ia legătura cu această, acest Consiliu care reprezintă atât de bine autoritățile uh, locale și regionale. Avem la, nu ne-am mai văzut din anul 2011, deci iată, este foarte bine ziua de astăzi. Avem o oră la dispoziție, domnule Valie, aveți 15 minute pentru a face, va face prezentarea și apoi voi da cuvântul membrilor pentru întrebări și observații. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și înainte de toate mulțumesc pentru invitația lansată Consiliului Localităților și Regiunilor Europene de a se prezenta în fața Comisiei dumneavoastră. Noi suntem cea mai veche și cea mai largă e, ehm, organizație europeană care să reprezinte localitățile și regiunile europene. Avem 60 um, de membri din 51 de țări, din 41 de țări europene. Evident, uh, toți, toate statele membre ale UE. Noi promovăm construirea unei Europe democratice unite uh, pe care să se bazeze pe principiul, respectarea principiului subsidiarității și pe participarea cetățenilor la procesul decizional. CMR a fost recunoscut drept partener social în dialogul social european uh, și um, îi reprezint, reprezintă nivelurile regionale, locale și al angajatorilor. Suntem observatori permanenți la Consiliul Europei și la multe alte instituții la nivel european. Este o mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră astăzi pentru acest schimb de opinii cu dumneavoastră, membrii acestei comisii. Precum ați spus, doamnă președinte, ultima noastră prezență aici <clears throat> a fost în 2011, însă am rămas în legături constante cu mulți dintre membrii comisiei dumneavoastră. Avem uh, prieteni uh, apropiați din comisia dumneavoastră, domnul uh, al Albright, uh, domnul Van Nistelrooy, doamna Vaso și mulți alții din uh, această comisie. Și îmi face mare plăcere să vă spun uh, câteva cuvinte despre prioritățile noastre. CMR este și secțiunea europeană a Organizației Mondiale a Localităților și Regiunilor, Deci noi uh, prezentăm și uh, prezintă interesele localităților și regiunilor la nivelul Națiunilor Unite și la evenimente internaționale importante precum uh, COP21, conferința Habitat, Habitat 3 de anul viitor. Iată, deci, în momentul de față suntem destul de ocupați. Noi acoperim o gamă largă de subiecte, guvernanță, democrație, cetățenie. Iar în acest domeniu suntem cei mai mari promovări ai cooperării între orașe și um, guvernele locale. Noi am inventat cu câțiva ani în urmă um, um, înfrățirea între orașe. A fost prima noastră acțiune întreprinsă după cel de-al doilea război mondial, dar am uh, am uh, creat și Carta Egalității între bărbați și femei la nivel local. Avem numai puțin de uh, 140 de municipalități la nivel european care au semnat această cartă, precum și sprijinul uh, Parlamentului European. Suntem în prima fază de redactare și adoptare a cartei um, guvernanței locale la um, Consiliul Europei, o carte adoptată în noi am adoptat în 1953 Carta Libertăților Locale și am fost pionieri în acest sens. Gestionarea um, serviciilor publice reprezintă de asemenea un subiect important pentru noi, precum și legătura cu dialogul social și cu funcționarii la nivel local. De asemenea, coeziunea economică și teritorială este un subiect foarte important pentru noi și tocmai de aceea ne interesează foarte mult cooperarea cu Comisia dumneavoastră. Avem idei noi, inovatoare chiar în privința utilizării ă, fondurilor structurale și de investiții, dar și considerăm că trebuie ă, promovată mai, o mai bună utilizare a acestor fonduri. Ă, mediul, clima și energia reprezintă un alt subiect de mare însemnătate pentru noi. Am spus cât de importantă este conferința părților COP21 pentru noi, dar trebuie spus că participăm și la inițiativa Convenția Primarilor pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon și pentru sporirea eficienței energetice și a folosirii energiilor alternative. Noi chiar participăm la organizarea Convenției Primarilor ne-am implicat și în alte proiecte în legătură cu această convenție a primarilor, în care tot este vorba despre adaptare la schimbările climatice și un alt proiect este City Invest. E vorba despre investirea în um, energii regenerabile și durabile la nivel european. Am avem o cooperare, un capitol de cooperare însemnat la nivel european în privința energiilor regenerabile. Facem parte dintr-o, dintr-o platformă pentru cooperarea descentralizată, promovată de altfel și de Parlamentul European ca urmare a unui raport adoptat în 2006 pentru sprijinirea cooperării descentralizate și a cooperării între guvernările, gu, uh, guvernele locale. Anul acesta am uh, semnat un parteneriat strategic cu DGFCO pentru, tocmai pentru, în ceea ce privește cooperarea descentralizată. Acum, câteva dintre subiectele cele mai mm, importante de pe ordinea noastră de zi, în primul rând criza refugiaților. Comisia Europeană în primăvara anului trecut, a, anului acesta, a spus că situația din uh, Mediterana uh, și nivelul de guvernanță locală merg mână în mână. Evident, uh, municipalitățile sunt primele afectate și um, primele implicate în această criză. Nu este vorba doar despre uh, municipalitățile din bazinul Mediteranei, ci acum din întreaga Europa. Am uh, încercat să analizăm uh, situația, am lansat un studiu ale căror rezultate vă sunt puse la dispoziție pe site-ul nostru. Am avut o colaborare strânsă cu DG Home <clears throat> pentru a vedea cum pot fi mai bine folosite finanțele interne pentru a sprijini municipalitățile și regiunile în această direcție. Noi eh, sprijinim ideea ca aceste fonduri să fie accesibile de către aceste autorități lucru care deocamdată în baza legilor nu este posibil, în baza legislației europene, dar sperăm că această situație să poată fi îndreptată în curând. Am participat activ în ultimii ani în negocierile pe marginea fondurilor de coeziune și fondurilor structurale, Vom uh, conlucra și pe revizuirea uh, la jumătatea parcursului împreună cu Ian Albrecht pentru a vedea cum acest, se poate adapta această perioadă de programare. Avem patru mari subiecte. În primul rând, consolidarea principiului de parteneriat care se regăsește în acest program, o abordare de teren, sprijinirea dezvoltării locale, mm, un element la care, pe care tot insistăm de ani de zile și, de asemenea, sprijinim instrumentele integrate teritoriale. Pentru a însoți uh, faza Uh, de punere în aplicare și pentru a controla această punere în aplicare, noi am lansat mai multe studii, ultimul dintre acestea fiind studiul în privința um, integrate în statele membre. În ceea ce privește fondul de coeziune și fondul, uh, fondurile structurale, am la mine câteva exemplare, dacă doriți, vi le pot pune la dispoziție. CMR este și unul dintre acti, uh, actorii uh, la nivel Uh, european, de asemenea și la nivelul uh, reunilor de miniștri la nivel european, contribuind astfel la activitatea noi agende urbane europene, atât cu, împreună cu Comisia Europeană, cât și cu direcțiile generale uh, implicate, mai ales cu sprijinul miniștrilor uh, din țările de jos deci uh, țările de jos vor uh, doresc să dispună de un uh, text cât mai solid pentru agenda urbană, pentru atunci când vor începe președinția lor. În iunie la Riga, CMR, rolul CMR în zonele urbane și regionale a fost um, recunoscut. Abordarea noastră este una specifică, aș putea spune, dar complementară uh, cu cea a Eurocities. Deci avem o abordare, dorim o abordare teritorială care să reflecte complementaritatea dintre regiunile, dintre nivelul uh, local și regional. CEMAR contribuie și la simplificarea și reducerea birocrației la nivel european, mai ales în ceea ce privește fondurile structurale. Am fost invitați să ne prezentăm punctul de vedere la o audiere publică organizată de Comisia Regii în 15 uh, octombrie Vom lansa în curând, de asemenea, și un proces de reflexie pe marginea viitoarei politici de coeziune post-2020. Ne pregătim viitorul uh, congres. Am lansat un, uh, o dezbatere și așteptăm contribuții din partea liderilor locali și regionali, dar și din partea dumneavoastră pentru a uh, Eh, da o viziune asupra Europei din 2030. Vom eh, pune la oaltă toate cele mai bune contribuții și vom face o sinteză a acestora. Iar această sinteză vă va fi pusă la dispoziție începând cu primăvara anului 2016. CMR este, se angajează pentru cooperarea dezvol, uh, în domeniul dezvoltării. Um, încercăm să creăm un cadru cât mai bun pentru orașele durabile. Um, Congresul de la Nicosia de anul viitor va încerca să um, îmbunătățească strategia pentru dezvoltarea urbană. CMR se angajează și în dezbateri la nivel internațional și european, precum am spus înainte. Suntem membri ai grupului de lucru al uh, guvernelor locale și regionale care participă la pregătirea dezvoltării ONU, um, agendei ONU pentru 2015, obiectivele durabile și uh, noua agenda urbană a ONU, care va fi discutată la conferința Habitat 3 din 2016, care va avea loc la Bogota. Ședința pregătitoare va avea loc în Praga, la Praga în luna martie anului viitor și noi vom contribui și la aceasta. Aceste programe de lucru sunt complementare cu cele trei procese care sunt conduse în paralel. Este vorba despre căutarea de sinergii și de o cât mai bună acțiune atât la nivel european cât și la nivel internațional. CEMAR dorește să ajute la integrarea în agenda mondială și de a atinge obiectivele uh, durabile, mai ales obiectivul 11, orașe durabile, care este foarte important pentru mâine, pentru noi și și obiectivul 16 care este în conformitate cu politicile europene suntem foarte interesați de o cât mai bună cooperare cu Parlamentul European, mai ales cu Comisia Regii, și cu uh, intergrupul urban și dorim uh, dezbateri cât mai bune cu comisia dumneavoastră pentru a găsi poziții comune. Folosesc, mă folosesc de ocazie pentru a vă invita să vă alăturați nouă la congresul din uh, Nicosia, de la Nicosia din aprilie 2016. Este vorba despre întâlnirea cea mai importantă a liderilor locali și regionali. Vom avea circa o mie de primari și uh, lideri regionali care ni se vor alătura la Nicosia. Um, Parlamentul European, Comisia Europeană și um, alte instituții europene sunt invitate. Noi dorim în primul rând uh, să creionăm portretul pentru Europa 2030, mai ales în ceea ce privește nivelul local și regional și să, primim acea, să privim această perioadă cu uh, optimism. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much for your Mulțumim pentru prezentare, mulțumim pentru invitații. O să urmărim subiectul și sigur că veți avea participanți uh, din partea noastră, din partea comisiei noastre la congres. Acum, uh, dragi colegi, vă dau cuvântul dacă aveți întrebări sau uh, observații, comentarii. Domnul Albrecht. Da, eu fac parte din lobby-ul uh, pentru CEMAR, ca fost vicepreședinte. Vreau să uh, îi amintesc, domnule președinte, că am fost foarte activ uh, într-o serie de programe și în pregătirea ideii înființării Comitetului Regiunilor. Uh, întrebarea mea pentru domnul secretar general Uh, și observație. La momentul respectiv mi-aduc aminte că dezbaterea era că dacă toate organizațiile voluntare, precum uh, CEMERE, uh, începută prin anii 50 cu întâlniri între primari care doreau să promoveze ideea că orașele făceau parte din Europa integrată, întrebarea este chiar avem nevoie de această asociere odată ce a fost creat Comitetul Regiunilor? E o întrebare legitimă, pentru că dacă Comitetul Regiunilor este reprezentantul autorităților locale, cum rămâne cu autoritățile existente? Cred că practica arată foarte clar că avem nevoie de ambele instituții, pentru că ele au funcții diferite. Și mai e și problema uh, felului în care vedeți dumneavoastră funcționarea Comitetului Regiunilor și a asociațiilor precum uh, uh, CMR. Ele sunt diferite și practic nu uh, își suprapun activitățile. Deci, Comitetul Regiunilor este alcătuit din autorități locale selectate pentru a participa la această structură europeană, iar uh, asociațiile sunt uh, înființate pe bază uh, voluntară. Deci are fiecare importanța sa. Care este părerea CMR astăzi despre rolul Comitetului Regiunilor? Mulțumesc, doamna Maletici. Mulțumesc foarte mult, vă urez bun venit ne place să ascultăm uh, cât mai multe despre aceste subiecte. Aș vrea să vă întreb în legătură cu uh, semestrul european și mm, condiționalitățile uh, macroeconomice, pentru că știm că statele metre sunt, membre sunt organizate în felul diferite, iar contribuția regiunilor este reprezintă un factor important pentru punerea în aplicare a politicilor de coeziune. Nimic nu se poate face fără implicarea puternică a regiunilor și cumva simt uh, că la nivelul instituțiilor europene întindem să gândim mai mult uh, în mod centralizat decât uh, regionalizat. Mulțumesc, doamna Manetici. Mai sunt uh, întrebări, observații din partea publicului? Mulțumesc, doamne, doamnă președinte. Pe scurt, doream să mă refer la un uh, subiect. Ați uh, spus că este vorba de obiectivele de dezvoltare durabilă la CMS îmi amintesc că în septembrie s-au adoptat o serie întreagă de obiective. Și asta mai ales în ceea ce privește dezvoltarea regională în mod durabil. Și uh, CMR și-a asumat angajamente aici, uh, a organizat o serie întreagă de conferințe și reuniuni la nivel înalt. Însă, ce propuneți dumneavoastră referitor la această contradicție existentă între dorința și disponibilitatea de a face ceva și faptul că există situația actuală, criză și așa mai departe, cum putem așadar să trecem această voință în practica politică? Ceac. Mulțumesc, domnul Polcec, acum. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc pentru această prezentare a domnului secretar general al Consiliului Municipalităților și Regiunilor. Eu am uh, devenit președinte al uh, celei de-a doua organizații ca mărime din Republica Cehă, reprezentând municipalitățile și acum ne preocupă felul în care municipalitățile și orașele ar trebui să se pregătească pentru impactul uh, crizei refugiaților. Ați menționat o serie de exemple în legătură cu felul în care municipalitățile pot să uh, reacționeze în mod adecvat și ne-ar interesa mai multe detalii. Mulțumesc, mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Manscu. Mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc pentru prezentarea uh, oaspetelui nostru. Aș vrea să vă întreb pentru zonele îndepărtate, zonele ultraperiferice, cum stabiliți uh, astfel de tipuri de relații și ce puteți aduce pentru a um, contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru oamenii care trăiesc în aceste zone îndepărtate. Mulțumim, domnul Van Nistelrooy. wanneer het in onze agenda's inderdaad past. Uh, onze umbrella-organisaties die uh, actief zijn in, het, in de uit. Mulțumesc, domnule președinte. În, uh, mă bucură faptul că, eh, prez, că găzduim această organi, organizație, pentru că reprezentați cetățenii. Am o întrebare. Pactul ehm, de la Amsterdam. De curând am avut ziua portilor deschise și am avut reuniuni și la Comitetul Regiunilor și s-a căzut de acord asupra unei foi de parcurs care merge în direcția agendei uh, orizontale urbane. Între timp a fost și adoptat acest lucru și poate să ducă la un așa numit pact de la Amsterdam. Mai mult decât o declarație a Consiliului European ar consta în faptul că organizațiile își asumă obligația de a se implica. Și asta ar fi valabil apoi și pentru organizația dumneavoastră. Simțiți uh, deja că pentru dumneavoastră poate fi relevantă, o implicare mai puternică, o agendă urbană care să fie de mai înaltă cal calitate. Probabil că se va, se va face ceva cu acest pact de la Amsterdam. Cum vedeți lucrurile? Da. Mulțumesc. Se pare că nu mai sunt întrebări, așa că, domnul Valie, aveți cuvântul pentru a răspunde și pentru a comenta propunerile noastre. Mulțumesc, doamna președinte. Prima întrebare al domnului Olbricht în legătură cu complementaritatea dintre Comitetul Regiunilor și CMR este o întrebare. Sigur, eu nu eram acolo la vremea respectivă, dar problema s-a pus, sigur, în momentul lansării uh, COR și noi am fost un promotor al existenței Comitetului Regiunilor. De fapt, cu anii, pe măsură ce au trecut anii, am constatat că există o complementaritate foarte bună între organizațiile noastre, Comitetul Regiunilor fiind mai mai mult o adunare, nu ca Parlamentul European, dar o adunare totuși care își spune cuvântul în legătură cu reglementările care sunt puse în aplicare atunci când uh, în, în, în aceeași măsură CMR este o organizație care vine înainte de uh, rolul uh, CR, Noi aducem perspectiva regională și municipală în procesul de reglementare, de elaborare a legislației la nivel european și de aceea noi cooperăm din cele mai uh, timpurii stadii cu serviciile Comisiei și ale Parlamentului pentru a aduce perspectiva noastră și pentru a coopera în uh, redactarea celor mai bune reglementări posibile pentru guvernele locale și regionale. Asta este diferența principală. Sigur că cooperăm foarte îndeaproape cu Comitetul Regiunilor pe foarte multe probleme. Cred că în anii ce urmează vom uh, clarifica de asemenea și faptul că uh, și vom clarifica această legătură pe care o avem, însă pot să vă spun că nu e vorba de o competiție, ci de o foarte bună complementaritate. Iar asta se leagă și, asta e valabil și în, cadrul, în cazul altor organizații. Membrii noștri, membrii noștri participă și la organizații pe plan național uh, ale orașelor, regiunilor sau uh, uh, alte nivele care se ocupă de problemele lor uh, specifice. Foarte adesea noi suntem în măsură să aducem la aceeași masă părți interesate și să găsim uh, uh, aspectele care ne apropie. E valabil, de exemplu, în cazul crizei refugiaților, când uh, am definit împreună strategii și am venit cu propuneri. Asta mă duce la ideea relației între instituțiile europene și nivelul regional și sunt complet de acord cu dumneavoastră că uneori observăm că relația se concentrează prea mult la nivel central, la nivel central european uh, sau în statele membre. E un lucru care, pe care, desigur, încercăm să-l uh, corectăm și să-l uh, rezolvăm în raport cu Uniunea Europeană, în raport cu guvernele locale și regionale. Noi credem că această problemă trebuie rezolvată la toate nivelele și că dezvoltarea viitoare a Europei ține de capacitatea regiunilor și a guvernelor locale să creeze Mm, instrumentele creșterii și dezvoltării. Problemele pe care le discutați aici în Parlament au nevoie de implicarea guvernelor locale și regionale. Reglementările, regulamentele, directivele trebuie să ajungă să fie puse în aplicare la nivelul regiunilor și orașelor și uh, vrem să găsim o modalitate ca în anii următori să implicăm guvernele locale și regionale în procesul uh, de guvernanță la nivel european. Guvernele locale și regionale trebuie să fie recunoscute ca parte a guvernanței europene. Acest proces trebuie să capete viață, dacă vreți, și asta ține poate mai mult de comisie decât de parlament, dar este un aspect foarte important pentru noi. În problema obiectivelor dezvoltării durabile, pe care a, ați evocat-o aici, este una asupra care am lucrat foarte mult, uh, am lucrat la elaborarea obiectivelor 11 și 16, uh, în cadrul cărora guvernele locale sunt chemate să organizeze acțiuni concrete. ONU a înțeles de asemenea că pentru a pune în aplicare o serie de obiective trebuie să facem apel la uh, orașe și la comunități locale. În 2050 85 la, nu, 75% din populația mondială va trăi într-un mediu uh, urban uh, și avem la nivel mondial un model european de apărat, acela al complementarității dintre orașe și sate, un model de guvernanță democratică partajat la nivel mondial, Cred că avem deja structuri de dialog uh, democratic uh, și de reprezentare care pot să servească îndeplinirii obiectivelor noastre la nivel global. Sigur că există mereu o diferență între vorbe și fapte, obiectivele dezvoltării mileniului, obiectivele de dezvoltare ale mileniului n-au fost atinse toate, dar e adevărat că avem uh, mai multe obiective intermediare, strategia pentru 2020, de exemplu, însă trebuie să ne fixăm și obiective pe termen lung pentru a pune în uh, funcțiune structuri de dialog și de punere în aplicare care să răspundă provocărilor. Criza economică și financiară a fost una dintre ele, o miză esențială și noi am lucrat foarte mult la această chestiune e nevoie să publicăm în mod uh, regulat studii. Ultimul pe care l-am făcut în legătură cu situația financiară a colectivităților teritoriale 2011-2012 uh, um, monitorizăm uh, foarte serios situația și avem și soluții de propus pentru a lupta împotriva crizei la nivel local și regional am lucrat foarte mult cu prietenii portughezi, greci, italieni, spanioli pentru a trata aceste chestiuni în contextul lor național. Cât privește criza refugiaților, v-am spus deja, am uh, făcut o primă investigație a situației prin intermediul guvernelor regionale. Această problemă e acum extinsă la nivelul tuturor statelor membre, în Republica Cehă și în alte state din Europa Centrală și de Est. Acest lucru este crucial și am vrea să propunem Comisiei Europene elaborarea unor uh, linii de orientare în legătură cu problema refugiaților la nivel local și vrem să lansăm un proiect uh, de cooperare de schimb de bune practici pe această temă, pentru că înțelegem că în multe țări, după 2000, uh, patru, în multe țări care au intrat în Uniunea Europeană după 2004, nu există experiență și sunt foarte multe neînțelegeri, o teamă a populației vis-a-vis -vis de această integrare sunt idei care trebuie promovate și vom face acest lucru în următoarele luni. Dar am vrea să insistăm asupra faptului că orașele și guvernele locale se oferă voluntar să găzduiască refugiați fără să aibă mijloacele să facă acest lucru. Trebuie să evităm situația în care populația este speriată de această perspectivă. Cât privește regiunile ultraperiferice, e o problemă de care ținem cont, membrii noștri se gândesc la asta. Asociația noastră franceză a Consiliilor uh, Municipiilor și Regiunilor din Europa intervine la nivelul departamentelor ultraperiferice pentru a prezenta anumite acțiuni și pentru a susține colectivitățile prin intermediul programelor europene de finanțare. E adevărat că s-ar putea face mai mult, dar uh, cred că există și o asociație care reprezintă la nivel european uh, aceste regiuni. Poate am putea să încercăm Uh, să facem ceva specific pentru acești uh, oameni pe care ar trebui să-i uh, ajutăm. Și acum, ultima întrebare a domnului Ivan Nistelroy, Sperăm că următoarea agenda europeană urbană va avea un impact asupra felului, asupra relației între instituțiile europene și orașe nu este încă foarte clar. Nu e clar câți membri ai Uniunii vor sprijini agenda urbană. Știți că există încă unele elemente de rezistență la care lucrăm. Sper însă că împreună cu promotorii acestei inițiative vom ajunge la o propunere bună sigur împreună cu ministerele olandeze, cu francezii, cu germanii, care au fost foarte uh, încurajatori. Această agenda, această viitoare agenda urbană europeană n-ar trebui să înlocuiască sau să concureze politicile regionale, dar ar trebui să vină în completarea acestora și ar trebui să să, să articuleze și mai mult relația dintre orașe și regiuni în uh, Europa cu nivelul uh, central. Mulțumesc, iată, mulțumesc doamna președinte. Sunt, uh, bineînțeles, vă stau la dispoziție, la dispoziția membrilor care doresc să ia legătura cu serviciile noastre. Suntem aici la Bruxelles pentru dumneavoastră și vă stăm la dispoziție. Mulțumesc vă mulțumesc și eu. Sper că vom uh, coopera strâns în munca noastră viitoare și vom avea oportunitatea să aflăm despre proiectele dumneavoastră și despre reprezentarea dumneavoastră um, a autorităților locale. Vocea autorităților locale este întotdeauna binevenită la Comisia Regii. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea de astăzi. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru discuție. Acum trecem la următorul nostru punct de pe ordinea de zi. Planificăm să votăm la 11 și un sfert. Mai avem câteva minute. Trebuie să-i așteptăm pe câțiva colegi. Trei minute. Bun, în regulă. Dacă aveți nevoie de aceste trei minute, vom putea să discutăm între noi. Le petrecem cumva aceste trei minute. Pregătiți-vă, de exemplu, cartelele de vot. Ok, colleagues, 11.15. În regulă, dragi colegi, este 11 și un sfert. Începem cu votul. Primul aviz pe care trebuie să-l votăm este avizul regii privind raportul anual pentru 2014 al Băncii Europene de Investiții. Începând cu 2013, comisiile CONT și ECON pe rând au elaborat un raport din proprie inițiative privind raportul anual al uh, BEI. Comisia CONT elaborează raportul privind uh, anul 2014 rolul BEI în implementarea politicii de coeziune a crescut în mod semnificativ în ultimii ani și va crește în viitor, având în vedere faptul că noua generație de politică de coeziune folose, va folosi mai multe instrumente financiare. Raportor este domnul Iacovcic din partea grupului ALDE și a prezentat avizul în ultima reuniune a regii. Până în 21 octombrie s-au depus 53 de amendamente. Raportorul propune și o serie de amendamente de compromis. Doriți să interveniți, domnule Iacovcici? Da, da, pe scurt, doamnă președinte. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc tuturor celor care au lucrat împreună cu mine la acest aviz. Au fost, uh, bineînțeles, și unele tensiuni, dar până la urmă cred că avem un aviz bun. Poate că nu suntem de acord asupra tuturor detaliilor, dar cred că este un document bun care vede puțin altfel rolul BEI. Deci acest aviz pe care îl vom vota astăzi va deschide calea pentru un nou, un rol diferit al BEI care să Uh, facă ca această bancă să fie mai degrabă la dispoziția economiei și a celor care pot contribui la dezvoltare în sectorul public sau privat, prin parteneriate public-private. Vă mulțumesc pentru cooperare tuturor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Putem trece acum la vot. Începem. Deci, raportul anual pentru 2014 al B, aviz al Comisiei Regii. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Continuăm acum cu amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29, vot pe părți, solicitat de grupul ALDE. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. A doua parte din amendamentul 29, vot electronic. S-a deschis votul. Vă rog să votați acum. S-a închis votul. Se respinge. Yes, try to, to the other seat and we'll ask, is it working? Dacă nu merge, poate, încercați poate pe un alt loc. Okay, we will go now to a... În regulă. Trecem la amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm elect prin vot electronic. Amendamentul 31 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm acum cu votul final, vot electronic. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și avizul este adoptat. Felicitări, domnule Iacovcici. Continuăm acum cu al doilea vot de astăzi. Este vorba de avizul nostru privind raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, combaterea fraudei. În iulie, Comisia a publicat în raportul său anual privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv combaterea fraudei. Comisia de control bugetar elaborează un raport și regii oferă un aviz. Pe 15 octombrie, raportorul nostru, domnul Von, și-a prezentat proiectul de aviz. Până la termen se depuseseră 51 de amendamente. Raportorul propune și o serie de amendamente de compromis. Doriți să interveniți, domnule Von, la început, înainte de vot? Foarte pe scurt, doamnă președinte, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru sprijinul acordat pentru elaborarea acestui aviz. Veți vedea că majoritatea amendamentelor au fost incluse în 10 amendamente de compromis, lucru care demonstrează nivelul ridicat de cooperare în rândul grupurilor. Și cred că arată de asemenea că în comisia acestea suntem de acord. Vrem să ne asigurăm că fondurile structurale sunt uh, Uh, cheltuite în așa fel încât să aibă un, eco, un impact economic puternic în regiuni și vrem să ne asigurăm că banii deci, au un impact și sunt cheltuiți în mod adecvat. Cred că toate aceste lucruri se reflectă în amendamentele de compromis. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Continuăm cu votul acum și începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 18, verificăm prin vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Trecem acum la compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 7. Da, compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem mai departe la amendamentul 28. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. 40. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm documentul în totalitatea sa, vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări, domnule Von! Avizul nostru este adoptat cu o largă majoritate. Următorul uh, punct pe ordinea noastră de zi este avizul nostru privind recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru acordul privind comerțul cu servicii, TISA. Comisia Regii redactează un aviz pentru Comisia INTA și raportul în proprie inițiativă al acestea referitor la TISA. Raportorul, raportoarea noastră este doamna Vana și a prezentat avizul la ultima noastră reuniune. Termenul pentru amendamente a fost 21 octombrie. 65 de amendamente au fost depuse până la termen. Acestea se referă asupra un, la unele subiecte precum um, liberalismul în servicii, impactul asupra autorităților locale și competențelor lor. Raportorul a propus Raportoarea a propus amendamente de compromis care acoperă majoritatea amendamentelor. Doamnă Vana, doriți să interveniți? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor, tuturor grupurilor și uh, raportorilor din umbră pentru cooperare și pentru atmosfera pozitivă. Știți că TISA este un subiect controversat, nu este foarte ușor să găsim acord între poziții care sunt atât de diferite din punct de vedere chiar la nivel fundamental. Însă cred că avem o, am avut o atmosferă pozitivă în sensul că am încercat uh, să găsim uh, un acord și să găsim un mesaj comun al regii care să sublinieze um, importanța serviciilor publice. Cred că astăzi putem prezenta un text comun. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte, putem trece la vot. Începem cu compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Avem un vot pe părți solicitat de raportor. Prima parte, de raportor. Cine este pentru prima parte? Împotrivă, abține, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 55. Amendamentul 55. Deci, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Amendamentul 26. 26. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, mă scuzați, se corectează doamna președinte, 48 acum. Da, pentru că am respins 49, acum trebuie să votăm 48. Deci 48 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Amendamentul 50, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Cred că se... și uh, se respinge. Amendamentul 51, cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Vreți să verificăm? Verificăm. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul nouă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 54 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 64 pentru împotriva abțineri se respinge. Bun. Compromisul 10 deci a fost retras și trebuie să votăm în mod separat toate amendamentele. Sunt numai 3. Începem cu 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 62 pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final asupra întregului aviz, vot electronic, s-a deschis votul. The vote is closed. And the S-a închis votul și avizul se adoptă. Mulțumim, doamnă Vana, felicitări! Cu asta putem să încheiem sesiunea din această dimineață. Vom continua cu reuniunea coordonatorilor. Este în regulă pentru coordonator să continuăm imediat?